Uh, Dragi colegi, putem să începem întâlnirea noastră. Înainte de a începe, vreau să vă spun că avem limba finlandeză doar în regim pasiv, adică puteți să um, vorbiți în finlandeză, dar nu puteți să ascultați. Am să dau imediat cuvântul domnului uh, Paro Vailinen, care este vicepreședinte a Comisiei um, DEVE ca să facă câteva observații uh, introductive. Mulțumesc, domnule Lavia! Bună ziua pentru toți uh, colegii de la Comisia Agri, Envi și DEVE. Bine ați venit uh, la această întâlnire comună. Urez bun venit și mm, doamnei Agostini și tuturor celor care urmăresc această întâlnire pe acest subiect care nu întotdeauna primește atenția de care um, ar trebui să se bucure. Uh, vă rog să o scuzați pe doamna Linda McEvan, președinta comisiei noastre, care regretă că nu poate să fie alături de noi în această după-amiază. Clima se modifică, uh, alimentația și agricultura trebuie de asemenea să se modifice. Acesta este sloganul Zilei Mondiale a Hranei ediția 2016. Ne-am întâlnit ca să discutăm despre felul în care trebuie să evolueze alimentația și uh, agricultura în acest uh, nou context în care și clima se modifică. Știm că mai mult de 800 de milioane de persoane uh, suferă din cauza foametei și în lista obiectivelor de dezvoltare durabilă există și eradicarea foametei până în 2030. Dar e clar că mai rămân multe de făcut ca să eradicăm foametea. Nu ne putem mulțumi cu declarații frumoase și cu obiective. Trebuie să mărim randamentul uh, în agricultură ca să putem să hrănim populația mondială. Experții spun că cel mai mare potențial pentru a crește randamentul în mod durabil Uh, este uh, um, uh, se poate face prin creșterea productivității fermierilor care au exploatații de mici dimensiuni, deci în niciun caz prin agricultura practicată pe scară industrială, așa cum s-a întâmplat în ultimele decenii. Avem posibilitatea să producem mai mult dacă răspundem nevoilor micilor fermieri, oferindu-le mai mult uh, acces la suprafețe cultivabile și la apă, oferindu-le uh, sprijin financiar și uh, oferindu-le posibilitatea să-și adapteze metodele de producție la provocările pe care le prezintă schimbările climatice. Accesul la informații pentru mici exploatanți în țările în curs de dezvoltare este de asemenea crucial și oferă noi oportunități. Datorită telefonelor mobile, ei pot să aibă acces la informații prețioase pentru activitatea agricolă, că e vorba despre buletinul meteo sau evoluția prețurilor la bunurile pe care le produc. Uh, însă, în țara în care avem, uh, care ocupă locul 2 în lume ce privește numărul persoanelor care suferă de foame, nu există nici măcar un buletin meteo. Deci e clar că în aceste locuri e nevoie mai întâi de infrastructură ca să putem să evaluăm și să măsurăm impactul schimbărilor climatice, mai ales în zonele cele mai sărace. Schimbările climatice sunt o mare provocare pentru securitatea alimentară. Mai mult de 70% dintre țările sărace trăiesc din agricultură și din exploatarea resurselor naturale și sunt foarte vulnerabile în momentul în care se schimbă condițiile de mediu sau când au loc uh, catastrofe naturale, uh, precum inundațiile sau când sunt confruntați cu fenomenul deșertificării. Ca să mărim nivelul de rezistență al populațiilor rurale față de schimbările climatice, avem nevoie de mai multe metode agricole sustenabile și de noi modele de dezvoltare. Vreau să vă explic pe scurt uh, care este, parlament, care este contribuția Parlamentului la uh, creșterea siguranței alimentare. În timpul plenarei de săptămâna trecută, Parlamentul a adoptat o rezoluție despre obiectivele mondiale și angajamentele UE în ce privește nutriția și securitatea alimentară în uh, lume. O uh, rezoluție pregătită de comisia noastră. În aceasta, Parlamentul a subliniat cât de important este să promovăm acțiuni coordonate ca să luptăm împotriva uh, proastei nutriții și uh, împotriva foametei. Și cât de important este ca în primele o mie de zile de viață fiecare uh, ființă umană să poate să uh, mănânce după pofta inimii și să, să se hrănească în mod corect și ne-am gândit ce măsuri trebuie luate ca să atingem obiectivele Uh, stabilite uh, în lista obiectivelor de dezvoltare durabilă, respectiv obiectivul numărul 2. Sunt ținte specifice pentru a pune capăt uh, foametei până în 2030, a scade nivelul de subnutriție. Vorbim despre mărirea productivității micilor exploatații și creșterea rezistenței acestor exploatații față de schimbările climatice și uh, Uh, cum facem pentru a putea hrăni uh, populația mondială care este estimată la 8,5 miliarde până în 2030. Rezoluția noastră sublinează că este nevoie să ajutăm uh, pe micii fermieri ca ei să poată să facă teste și să adopte practici agricole care să se adapteze noului context și care să protejeze mediul înconjurător fără să aducă atingere nivelului de productivitate, pentru că nu mai putem practica o agricultură care cauzează degradarea mediului înconjurător. Numai așa vom putea să avem un nivel satisfăcător uh, de producție agricolă și uh, vom garanta o bună alimentație. Noi ne-am gândit la uh, persoanele individuale ca și la cele care lucrează în cooperative sau în asociații, pentru care avem nevoie de soluții sustenabile, uh, practici agricole inovatoare și sisteme de alimentație care pot să uh, ne permită să fim autosuficienți în acest context al schimbărilor climatice. În următoarea decadă trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice și să promovăm rezistența uh, în agricultură, începând cu summitul mondial al alimentației și Um, continuând cu adoptarea declarației uh, de la Paris. Organizațiile internaționale, inclusiv Uniunea Europeană, și-au luat angajamente serioase ca să lupte împotriva schimbărilor climatice și avem o răspundere importantă. Trebuie să ne onorăm uh, angajamentele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim. Cred că Putem să începem acum cu mesajul uh, video din partea domnului uh, um, Grațiano da Silva uh, de la uh, FAO. Ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, anul acesta, Ziua Mondială a Hranei, este consacrată Uh, analizare felului în care uh, alimentația și agricultura ar trebui să evolueze ca să facem față impactului schimbărilor climatice. Modele haotice și creșterea uh, uh, epidemiilor și a uh, bolilor plantelor au influențat mult uh, modelul actual de agricultură în lume. În consecință, cei mai săraci și cei mai uh, înfometați au suferit cel mai mult. 80% dintre ei trăiesc în zonele rurale. Câștigă, uh, își câștigă viața și își hrănesc familiile din exact același sector care a suferit impactul cel mai mare. Schimbările climatice deja ne uh, subminează eforturile noastre uh, de a um, pune capăt foametei și malnutriției până în 2020. Practic 800 de milioane de oameni acum nu, mai, um, nu se mai bucură de siguranță alimentară. Și, practic 600 de milioane de copii cu vârsta sub 5 ani uh, nu se uh, hrănesc suficient. Există recunoaștere pe plan internațional a faptului că sectorul agricol poate să joace un adevărat rol de transformare a politicilor în domeniul schimbărilor climatice. Se iau acțiuni pentru a promova rezistența în agricultură și acestea acum uh, nu se mai mulțumesc să facă doar uh, distinția între adaptare și um, atenuare. În momentul în care promovăm adaptarea, fa uh, facem și în așa fel încât să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Ziua Mondială Alimentației 2016 este cea mai bună oportunitate să vedem cum putem să răspundem cel mai bine acestei provocări. COP21 uh, de la Paris de anul trecut a fost o ocazie pentru majoritatea țărilor să uh, vorbească despre contribuția pe care trebuie să o aibă sectoarele agricole din uh, țările lor respective. An Anul acesta, țările se vor întâlni în cadrul conferinței părților COP22 în Maroc, ca să continue munca începută la Paris. Trebuie să ținem cont de potențialul pe care uh, îl are agricultura, potențialul de transformare. Climatul se modifică. Alimentația și agricultura trebuie de asemenea să se modifice. We thanks, Mr. Mulțumim domnului Grațiano da Silva pentru discurs și acum dau cuvântul doamnei Astrid Agostini, care este uh, senior officer pentru resursele naturale, uh, schimbare climatică la diviziunea mediu și schimbare climatică de la FAO. honourable chairs of the Environment, Agriculture and Development Committees, honourable members. Vă mulțumesc frumos pentru invitația la Parlamentul European. Mulțumesc celor trei comisii pentru acest eveniment. Este a doua oară când deja sărbătorim Ziua Mondială Alimentației în incinta Parlamentului European. Și profit de această ocazie ca să Vă spun câteva dintre ideile uh, la care, pe care noi le promovăm la Organizația Mondială a Hranei și um, Agriculturii. Și vreau să vă spun care sunt obiectivele pe care ne le-am fixat și modul în care uh, tindem să le atingem. Care este principala provocare? Securitatea alimentară într-un context uh, în schimbare, într-un context în care climatul se modifică Producția agricolă trebuie să crească în mod semnificativ ca să hrănească o populație mai numeroasă și mai bogată. Schimbările climatice uh, uh, sunt uh, un uh, risc suplimentar uh, care ne poate, împiedica să ating, să, ne poate împiedica să atingem acest obiectiv. În țările în curs de dezvoltare, sectorul agricol uh, a avut de suferit în măsură de 22% din cauza uh, catastrofelor naturale. Știm de asemenea din estimări că randamentul culturilor ar putea să scadă cu 10 până la 25% și chiar mai mult până în 2050. La fel și cantitatea de pește pescuit în zona tropicală poate să scadă cu 40 până la 60% trebuie să crească producția de alimente uh, pe măsură ce crește populația, știind în același timp că resursele noastre naturale se împuținează și că cam o treime dintre soluri uh, nu mai pot să fie cultivate pentru că starea lor s-a degradat. Agricultura, sectorul agricol, nu sunt doar uh, um, victimele schimbărilor climatice sectorul agricol contribuie și el la uh, poluarea climei pentru că emite gaze cu efect de seră. Motivele sunt bine cunoscute, uh, despădurirea, creșterea animalelor și felul în care uh, se folosesc îngrășămintele și felul în care sunt gestionate solurile din cauza faptului că e nevoie de creșterea producției agricole pentru a hrăni populația, uh, cresc și emisiile. E adevărat că emisiile nu există doar uh, în um, etapa în care se cultivă um, plantele sau se cresc animalele pentru a produce alimente. Trebuie să le gândești la întregul lanț alimentar. Folosirea energiei este un alt factor care are un impact important asupra uh, schimbărilor climatice și asupra producției agricole. Un lucru important de spus este faptul că uh, agricultura joacă un rol important uh, pentru că este unul dintre sectoarele în care se iau cele mai multe măsuri inteligente pentru a combate schimbările climatice. Și de altfel s-a recunoscut rolul proeminent pe care îl joacă agricultura și în cadrul acordului de la Paris. Și știți că uh, vom avea și pentru sectorul agricol așa numitele INDC-uri, aceste contribuții predeterminate la nivel național. Cam cum stau lucrurile. Dacă ne uităm la uh, eforturile de uh, reducere a uh, emisiilor, ne dăm seama că în majoritatea țărilor, practic 89% dintre ele, uh, uh, se iau asemenea măsuri. Și este o modificare radicală față de ce se întâmpla în trecut. Când e vorba despre eforturile de adaptare, uh, în agricultură se fac și mai multe eforturi. Nu toate uh, INDC-urile conțin uh, um, aceste măsuri de adaptare, însă în țările în care s-au inclus referiri la măsuri de adaptare și vor întreprinde acțiuni de adaptare, acestea se referă în mod covârșitor la sectorul agricol când vorbesc despre aceste eforturi. Ce mi se pare și mai important este nu doar că atât uh, adaptarea și cât și combaterea sunt uh, uh, măsuri ce vor fi întreprinse în sectorul agricol, ci se dorește și crearea de sinergii, pentru că agricultura este diferită de alte sectoare economice atunci când vorbim despre lupta împotriva schimbărilor climatice. În multe sectoare există aceste aspecte de adaptare și de uh, uh combatere, dar dacă ne uităm la uh, priorita prioritizarea acțiunilor bazate pe sinergii, atunci vom vorbi despre această uh, agricultură care uh, este practicată în mod inteligent, protejând uh, mediul. Ce este această Climate Smart Agriculture, prescurtat acestea în limba engleză, această agricultură inteligentă care uh, protejează și mediul. E vorba despre o abordare uh, nouă care să permită transformarea agriculturii și garantarea securității alimentare. Vrem astfel să ghidăm as, uh, gestionarea și transformarea agriculturii, ca să ținem cont de noua realitate, de schimbările climatice. Trebuie să gestionăm diferite obiective în același timp, să creștem productivitatea și veniturile să mărim rezistența uh, și să uh, permitem o mai bună adaptare la schimbările climatice și să reducem emisiile de gaze cu efect de seră acolo unde se poate. Să creăm sinergii de asemenea acolo unde este cu putință și să putem să vânăm toate formele de risipă dacă acestea sunt identificate. Când ne uităm la lista acțiunilor, ne dăm seama că acestea sunt luate la nivel local. Schimbările climatice în cadrul acestui sistem nu sunt totdeauna abordate și CSA nu este o practică agricolă în sine, ci este un mod de a ține cont de diferite um, um, constrângeri în funcție de locație și în funcție de specificul economiei. Acest uh, sistem CSA se uh, aplică la toate nivelurile. Nu e vorba de obiective pentru fiecare exploatație agricolă în parte, însă statele care își stabilesc obiective trebuie să încerce să creeze sinergii între toate aceste niveluri. Sinergii la nivel uh, local, dar și la nivel național și în uh, lanțurile de valoare. E vorba de o abordare transsectorială, pentru că nu ține doar de agricultură, ci și de alte mecanisme de plasele de siguranță, protecție socială, asigurări, uh, atenuarea riscurilor, toate acestea pot să contribuie la o dezvoltare a agriculturii mai sensibilă la schimbările climatice. Cum uh, arată aceste lucruri pe teren. Vorbim despre practici agricole durabile din perspectivă climatică pe termen lung. Și în acest context e vorba de măsuri de adaptare la provocările climatice pe termen lung. E vorba de modalități diferite în diferitele subsectoare dar nu e vorba doar de acțiuni legate de culturi, de șeptel, de uh, pescuit, ci și de gestiunea exploatației agricole la modul general și de peisaj, de uh, sisteme integrate. Ca să vă dau un exemplu, dacă ne uităm la coridorul secetei din America Centrală, Vedeți aici că sunt dealuri destul de abrupte, soluri fragile, se produc adesea alunecări de teren și uh, s-au folosit procese inovatoare, s-au dezvoltat uh, sisteme de agrosilvicultură și integrarea acestora în sistemul de producție. Astfel se evită arderea de materie organică. Sunt uh, copaci și pomi fructiferi dispersați pe toată exploatația, și uh, când uh, este posibil, uh, acești copaci sunt mutați, scoși din rădăcină și mutați. De asemenea, se folosesc semințe de calitate și se aplică o bună gestiune a plantării. Care sunt beneficiile? Aceste abordări au sporit productivitatea, au dus la o diversificare a producției atât pentru alimentele de bază, cât și pentru uh, culturile fructifere. S-a redus eroziunea, ceea ce e foarte important într-o zonă secetoasă. S-a sporit uh, reziliența, s-au redus riscurile. ceea ce e important pentru profilul veniturilor de-a lungul timpului, dar uh, și gestiunea peisajului uh, s-a ameliorat și s-a reușit și sequestrarea carbonului. Dacă ne dorim să punem în practică agricultura sensibilă la climă, trebuie să susținem aceste practici uh, prin diferite intervenții. În primul rând, trebuie să avem o bază de probe cât mai extinsă, ca să vedem ce funcționează realmente. Cadrul de politici trebuie să poată duce la această schimbare Uh, de la practicile actuale la cele mai bune practici. Instituțiile naționale și locale trebuie să contribuie tot mai mult la această schimbare, iar finanțarea este esențială ca să se depășească barierele de adoptare, de adaptare, mă scuzați, uh, până când se va trece pe deplin la un sistem nou de practici mai durabile și, desigur, practicile trebuie implementate în teritoriu. Ce face uh, FAO în acest sens? La modul general, FAO oferă sprijin pentru bunurile publice globale și pentru state, pe baza expertizei și mandatului său. Aici intră metode, date și instrumente necesare în statele respective. Aici intră și uh, analize, ca analizele menționate în prezentare legate de angajamentele din domeniul agriculturii și, desigur, și uh, coduri de bune practici și orientări negociate uh, pe bază voluntară în contextul forumului neutru care este FAO dezvoltarea de capacități ca să se poată adopta noi instrumente și noi uh, măsuri pe teren. Dialogul de politici e foarte important, mai ales intersectorial, și este nevoie de o mai mare consecvență între politica de mediu și politica agricolă. Și aici dialogul politic e foarte important și, desigur, lobby și comunicare. COP22 se apropie în noiembrie iar agricultura va juca un rol foarte important. E important să se pună accentul pe colaborarea cu cât mai mulți parteneri și cu guvernele implicate ca să uh, se crească vizibilitatea sectorului agricol în cadrul COP. Parteneriatele sunt deosebit de importante pentru că uh, nimeni nu poate să facă de unul singur uh, toate aceste lucruri. Acțiunile comune sunt esențiale, mai ales trebuie să ne asigurăm că sectorul agricol participă la dezbaterea globală privind clima și de asemenea trebuie să se sporească finanțarea în domeniul climatic uh, pentru sectoarele uh, agricole. În aceste sectoare, finanțarea pentru climă este insuficientă și trebuie să ne asigurăm că angajamentele statelor sunt sporite. Mulțumesc! Doream să mai subliniez și faptul că uh, luni se va publica un raport foarte important privind situația din alimentație și agricultură în 2016 și acesta se referă la schimbările climatice, agricultură și securitatea alimentară. După cum am spus uh, la început, Faptul că avem acum angajamentele pentru fiecare țară dovedește că este momentul să acționăm. Și în acest raport se spune clar că întârzierile vor uh, antrena costuri suplimentare. Așadar, acum trebuie să acționăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îi putem da cuvântul acum lui Jean-Pierre Halkin, șef de unitate la DEVCO C1, Dezvoltare Rurală, Securitate Alimentară și Nutriție. Comisia are cuvântul. Eh, good afternoon, honorable members. Bună ziua, stimați deputați, reprezentanții ai trei comisii parlamentare. Mă bucur foarte mult să, vorbim, să putem vorbi astăzi despre raportul FAO. Acesta corespunde cu ideile noastre. Aș dori să rezum faptul că noi dorim să ne aliniem politica la ce a prezentat FAO și să rezum în trei cuvinte, cunoștințe, bani și politici. În legătură cu cunoștințele, lucrăm uh, la uh, promovarea cercetării în domeniul schimbărilor climatice pentru a se merge către o, cultu- către o agricultură orientată spre climă. Și trebuie să mai adăugăm un element la cercetare și anume impactul cercetarea finanțată din fonduri de dezvoltare trebuie să aibă un impact asupra vieții reale a oamenilor. Nu ne ajung cărțile din uh, biblioteci. Avem nevoie de studii care să aibă impact asupra vieților a uh, milioane de oameni. Și acesta este sistemul nostru de cercetare în domeniul agriculturii. Cercetarea ne face să ne întrebăm care sunt cele mai bune metode pentru agricultură și climă, pentru crearea de legături între cele două. Multe guverne nu sunt suficient de implicate, deși este de competența lor, și de multe ori investițiile necesare sunt atât de mari încât fondurile alocate nu sunt suficiente pentru a se produce valoare. Și deci trebuie să lucrăm și cu alți actori, în primul rând cu sectorul privat, cu uh, întreprinderi comune europene și uh, din altă parte, care să poată genera cunoștințele necesare ca să se combată schimbările climatice și prin agricultură. În al doilea rând, asociațiile de agricultori. Acestea vor putea să producă plus valoare folosind cercetarea și stimulând cercetarea. Cercetarea atât de necesară dacă ne dorim o agricultură sensibilă la climă. În al doilea rând, banii avem uh, o abordare inovatoare față de finanțe. Una se numește AgriFi, a fost prezentată la Expo Milan uh, anul trecut, în octombrie. Este vorba de o inițiativă de finanțare pentru agricultură care oferă capital de risc agricultorilor mici și mijlocii care au nevoie foarte mare de fonduri ca să poată face investiții, ca să aibă acces pe piață și să aibă acces și la o agricultură sensibilă la climă. Și nu e ușor. Percepția riscului este atât de puternică încât fondurile, deși sunt disponibile, nu ajung acolo unde ar fi nevoie de ele. Și tocmai de aceea, în 14 septembrie, președintele Juncker a lansat planul extern de investiții, care este uh, etapa următoare a agendei de la Addis Abeba. Deci se trece la investiții ca să existe un impact pozitiv pentru viața a milioane de oameni. Și Parlamentul European va discuta în curând această propunere și vreau să invit Parlamentul să țină cont de aspectele uh, politice ale acestui uh, plan. În ultimul rând, al, în al treilea rând, uh, politicile. Și aici avem o o colaborare veche cu FAO sau chiar o finanțare pe care o oferim de mult FAO. Eu am fost ambasador și cunosc uh, valoarea poziției FAO. Știu că miniștrii agriculturii ascultă de FAO mai mult decât ascultă de noi. Și avem nevoie și de complementaritate, pentru că de multe ori agricultura și agricultura sensibilă la schimbările climatice presupune chestiuni de natură politică. Nu vreau să vă deranjez cu acapararea terenurilor, pentru că aici am primit foarte multe întrebări din partea Parlamentului, dar, după cum știți, suntem uh, un actor politic în domeniul dezvoltării, ceea ce atrage uh, diferite avantaje. Împreună cu FAO reușim uh, să abordăm și guvernanța și statul de drept, tot ce ține de corupție, utilizarea terenurilor și reușim și să beneficiem de asistență tehnică foarte utilă pentru realizarea acestei abordări sensibile la climă. La COP22 de la Marrakesh, agricultura va fi uh, nu în banca acuzaților, ci într-un rol principal la adaptare, dar și la atenuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum putem trece la uh, colegii noștri și va începe domnul Des. Albert. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult experților care ne-au uh, ținut aceste prezentări. Într-adevăr, este o problemă foarte mare faptul că 800 de milioane de oameni suferă de foame în lume. În Bundestagul german am spus odată că dacă am uh, reușit să cheltuim jumătate din fondurile dedicate armelor în lume pe alimente, nu ar mai muri nimeni de foame. Asta e doar una din problemele agriculturii. Mai avem și problema schimbărilor climatice. Aceasta este o mare problemă politică și se pare că comunitatea internațională nu este capabilă să o rezolve și să o rezolve în așa fel încât toți oamenii să aibă suficiente alimente. Sunt uh, multe probleme politice în teritoriu. Au uh, fost uh, probleme vizibile în Africa de Sud cu mulți ani în urmă, produse de acapararea terenurilor care se fac acum simțite și în alte părți. Aș vrea să mă refer acum la agricultură, la agricultura sensibilă la schimbări climatice și eu mi-amintesc că uh, ca înainte ca albii să ajungă în America uh, de Sud, acolo erau 600 uh, de milioane de vite care nu influențau uh, schimbările climatice pe vremea aceea, cum se considera acum. Trebuie să ne asigurăm că luăm suficiente măsuri ca să răspundem la provocările de astăzi. Trebuie să ne asigurăm că cele 800 de milioane de persoane care mor de foame astăzi în lume uh, reușesc să beneficieze de alimente. Am reușit uh, prin măsuri recente să facilităm accesul la alimente a 500 de familii și a fost nevoie de doar o sumă foarte mică de bani nu este atât de greu. În legătură cu schimbările climatice, am mai avut și în trecut schimbări climatice extreme, dar nu provocate neapărat de CO2. Cred că trebuie să ne ocupăm de alte probleme în primul rând și, cum spuneam, să ne asigurăm că cele 800 de milioane de oameni uh, primesc suficiente alimente. Thank you very much. Mulțumesc, domnul Agnew. Good, we're getting into the, into... Bun, am uh, intrat în uh, focul problemei, nu-i așa? Marcăm astăzi Ziua Mondială a Alimentelor și mulți au spus că sunt oameni în lume care n-au destul de mâncare, dar ați fi uimit să aflați că joia trecută 450 de eurodeputați din acest parlament uh, au votat împotriva Uh, recoltelor modificate genetic în Europa. 150 doar au votat pentru. Și ar fi nevoie de uh, OMG-uri în Europa. În primul rând, ar crește randamentul culturilor. Am avea mai multe alimente, nu-i așa? În al doilea rând, ar crește calitatea alimentelor. De exemplu, uh, orezul Golden Rice din, Afri din Asia de Sud-Est. Și în al treilea rând ar fi mult mai simplu o tehnologie mai bună care permite o erodare redusă a solurilor. Iată trei argumente pozitive. Dacă sunteți convinși că lumea se încălzește prea tare din cauza emisiilor de CO2, e nevoie de OMG-uri ca să se reducă consumul de combustibili fosili din producția de alimente. Dar dacă credeți că schimbările climatice sunt provocate de activitatea solară, așa cum cred și eu, atunci avem mari probleme, pentru că peste 20 de ani pe planetă va fi mult mai fric decât acum și e mult mai greu să produci alimente când e vreme rece decât când e vreme caldă. Deci va trebui să folosim toate șmecheriile posibile ca să producem alimente și deci avem nevoie de această tehnologie. Și vă spun încă o dată, nu veți rezolva problemele de azi cu metodele de ieri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Bogovici. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să vă mulțumesc uh, pentru prezentările făcute la începutul acestei reuniuni. Sunt de acord că dacă ne dorim să eradicăm sărăcia, este vital să folosim tehnologii moderne ca să îi hrănim pe cei care suferă de foame în lumea de astăzi. Dacă vom folosi fonduri suplimentare pentru a garanta producția de alimente, dacă vom folosi tehnologii moderne, am putea să facem mult mai mult decât facem astăzi. Ar trebui să finanțăm mai mult producția de alimente și mai puțin războaiele. În acest fel am avea și mai puțin migranți. În ceea ce privește schimbările climatice, nu doresc să speculez uh, dacă lumea urmează să se încălzească sau să se răcească pe viitor. Dar schimbările climatice sunt foarte importante în ceea ce privește transformarea agriculturii și acest lucru este valabil și aici în Europa. putem uh, să facem mult mai multe și uh, prin folosirea tuturor alimentelor produse. Trebuie să împiedicăm irosirea, risipa de alimente. Sunt indicatori care ne arată în ce fel de mediu trăim. Cum ar fi albinele? Albinele sunt un indicator extraordinar. Și astăzi uh, am discutat cu reprezentanții ai FAO și de aceea aș vrea să spun că uh, Ideile noastre din Slovenia privind Ziua Internațională a Albinelor se vor pune în practică și sper că asta ne va permite să dăm un exemplu bun. Doamna Shire Piric. Mulțumesc mult, domnule președinte. Cred că e foarte bine să discutăm astăzi despre aceste probleme. Însă vorbim uh, foarte adesea de politica uh, de protecție a naturii. Trebuie să încercăm să avem o agricultură care să aibă un impact uh, cât mai neutru asupra climei, dar asta nu înseamnă că agricultura trebuie să fie deplasată din Europa în alte regiuni ale lumii. Vorbim despre climă. Eu consider că trebuie să ne păstrăm flexibilitatea. Metanul uh, din uh, mare este o problemă, iar uh, captarea carbonului trebuie să fie și ea pe ordinea de zi. Ce putem face în afara Europei? Exportul de cunoștințe, exportul de know-how e foarte important și de altfel eu am făcut uh, totdeauna lobby pentru acest lucru. Dar ce se întâmplă cu micii agricultori? Cât timp vor reuși micii agricultori să mai rămână mici? Nu trebuie oare să-i uh, ajutăm? Pentru că în uh, Africa se face simțită prezența Chinei. Nu știu dacă noi cumva nu suntem în întârziere față de China. Mulțumesc, doamna Saira Rodriguez. Gracias, presidente. Bueno, a mí en... Mulțumesc, domnule președinte. În această zi mondială a alimentației, eu aș dori să vă împărtășesc trei sau patru uh, reflexii. Atunci când vorbim despre alimentație, trebuie să nu uităm dreptul popoarelor de a-și produce propria hrană de bază. Și în acest context, eu mi-aș dori să subliniez acele idei pe care le aud în gura reprezentanților instituțiilor europene, cum că Europa trebuie să producă hrană ca să uh, alimenteze întreaga lume. Uh, eu cred că Europa are un rol de jucat pe plan mondial, dar trebuie să nu împiedice celelalte popoare să își producă propriile alimente. E bine să vrei să produci mai multe alimente, să, era, să faci să dispară sărăcia și foametea și să lupți împotriva schimbărilor climatice, dar să nu uităm că sunt și alte aspecte importante. Agricultura um, ecologică, um, agroturismul, gestionarea solurilor, protecția resurselor de apă, Uh, acestea sunt mai importante decât uh, circuitele scurte de comercializare. Atunci când discutăm cu specialiștii că ne dăm seama că an după an eșuăm și nu ne atingem obiectivele, este clar că trebuie să ne întrebăm ce anume facem greșit și în ce moment întreprindem acțiuni în uh, Uniunea Europeană există din ce în ce mai multe uh, persoane care uh, sunt sărace și care nu reușesc să se hrănească. Vă atrag atenția asupra câtorva cifre. În Spania, 39% dintre copii, băieți și fetițe nu se hrănesc în mod satisfăcător sau suferă foamea. Un copil din patru în Spania Um, riscă să um, trăiască într-o familie săracă. Vrem să eradicăm foametea în lume, dar, de fapt, cu aceste politici neoliberale, noi nu facem decât să o mărim. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult, doamna Iubuc. Doamna Hoibuch, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să susțin și eu ce a spus colega noastră acum. Uh, și, uh, de altfel, și în mesajul video am auzit același lucru. De fapt, nu avem alte opțiuni. S-a vorbit foarte mult de Climate Smart Agriculture și sunt foarte multe idei bune la bază, însă, uh, în practică, mi se pare că se întâmplă altceva. Dacă uh, fie că e vorba de dăunători, fie că e vorba de boli, se acționează cu substanțe chimice foarte rapid, dar dacă se va continua pe această cale, mici agricultori nu vor putea să țină pasul pentru că nu au suficienți bani și nu sunt suficient de orientați spre viitor. Avem nevoie de o mai bună protecție a solurilor, de o mai bună dezvoltare a vieții în sol și pesticidele sunt dăunătoare acestui scop. Sunt foarte multe metode agroecologice uh, pozitive care trebuie aplicate și trebuie de asemenea să existe o colaborare între metodele științifice moderne și metodele agroecologice. Și acestea trebuie puse în aplicare de la nivelul agricultorilor. Cei dintre noi care au avut ocazia sau vor avea ocazia pe viitor să călătorească în Africa, în zonele rurale, au văzut sau vor vedea că micii agricultori sunt cei de care trebuie să ținem cont cel mai mult. Acolo se produc 60% din alimentele din lume. 60% din alimentele din lume sunt produse de agricultori care au mai puțin de 2 hectare suprafață arabilă și trebuie să ne asigurăm că și finanțarea este disponibilă pentru ei. Thank you very much. Uh, Mulțumim foarte mult, doamna McGuinness, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am fost implicată în lansarea indexului 2016, indexul uh, foamei. Uh, și, practic, constatăm că nu am făcut îndeajuns pentru a combate hrana și mă gândesc în special la copii. Trebuie să se recunoaștem că am făcut și unele progrese. Sigur, mai rămân foarte, foarte multe de făcut. Însă, ce m-a interesat cel mai mult în prezentarea comisiei au fost două elemente. Unu, dovezile și, doi, uh, uh, extinderile. De multe ori în această comisie am spus că statele membre s-au retras din serviciile de consiliere. Uh, iar în uh, partea lumii care e în dezvoltare, e nevoie de astfel de consiliere pentru a transfera cunoștințele în agricultură și mă bucur că și Comisia a recunoscut că acest lucru uh, constituie o problemă ce trebuie abordată. Uneori există conflicte între sporirea uh, producției de alimente și scăderea efectelor schimbărilor climatice. Deci, cred că această idee de climate smart agriculture, agricultură inteligentă din punctul de vedere al climei, este foarte importantă. Putem reduce emisiile prin alimentele pe care le producem. Și um, o altă temă care neapărat trebuie abordată este uh, risipirea uh, hranei alimentelor. Trebuie să recunoaștem însă că unele eforturi încep să aducă rezultate și prin inițiative pozitive, la nivel european și global, putem împreună să ameliorăm situația, făcând accesul la hrană uh, uh, posibil pentru oameni. Pentru că mai ales impactul asupra copiilor se face resimțit apoi în întreaga lor viață. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnul Hausling. Da, da, cred că multe aspecte trebuie luate în calcul în această direcție. Uh, dacă e treaba noastră să combatem schimbările climatice prin agricultură, asta e altă discuție, dar uh, dacă ne interesează viitorul, trebuie să ne preocupăm și de munca pentru dezvoltare. Și când văd uh, ce se prezintă aici de către Comisia de Agricultură ca dezvoltare durabilă, nu știu ce să zic, pentru că mi se pare că se vorbește mai mult de folosirea de substanțe chimice decât de altceva. Nu cred că putem să transferăm pur și simplu metodele noastre agricole din Europa în alte părți ale lumii și să spunem că am combătut schimbările climatice. Avem nevoie de modele de adaptare și trebuie să ne gândim, dacă vorbim despre alimentația mondială, um, să ne gândim și la faptul că 70% din cerealele noastre sunt folosite ca nutrețuri, nu sunt folosite în alimentația umană. Și când uh, vezi uh, că se cheltuiesc milioane de euro pentru campanii de promovare a consumului de carne de către comisie, chiar nu mai avem ce să spunem. Am uh, impresia că e un fel de improvizație, că se uh, spune că trebuie să, schimb, să combatem schimbările climatice prin uh, substanțe chimice și să adaptăm agricultura, dar uh, cred că trebuie să fim realiști, pentru că este exact pe dos. Dacă vrem uh, adaptare la schimbările climatice, trebuie să folosim cu totul alte metode decât cele de până acum și decât substanțele chimice. De asemenea, e foarte importantă discuția referitoare la energiile regenerabile și la alimente. Am ajuns într-un punct în care putem vorbi foarte frumos despre dezvoltarea de energii regenerabile, importăm energie din surse regenerabile din sud, toate bune și frumoase, însă Uh, producția de sfecle de zahăr, producția de rapiță, este orice numai uh, durabilă și ecologică nu este. Deci, uh, dacă vrem să fim chiar orientați spre viitor, trebuie să ne gândim la alte soluții și trebuie să dezvoltăm tehnologii de adaptare. Nu se poate doar să transferăm un model și să spunem că acela e un model pentru viitor. Mr. Flanagan. Domnul Flanagan. Mulțumesc foarte mult. E un subiect foarte interesant. Bănuiesc că primul lucru pe care ar trebui să-l faci dacă produci ceva este să te asiguri că nu irosești 30% din acel produs. Și în loc să produci ceva mai mult, ce ar fi să încetăm în a, de a risipi acel ceva. Iată o mare parte a problemei rezolvată și o altă parte a problemei e acolo unde oamenii au hrană, dar ei nu pot avea acces la propriile culturi pentru că sunt uh, bombardați, bună oară. Și o altă secțiune a problemei e că nu închidem uh, acest cerc, nu maximizăm utilizarea fertilizatorilor, nu reducem uh, utilizarea petrolului și cauzăm tot mai multe uh, daune mediului. Ceea ce Uniunea Europeană are nevoie e ca dreapta și stânga să lucreze împreună, conectate la același trup. În același timp, în fundal, avem TTIP, CETA, Mercosur. Dacă e să facem lucrurile eficace, aș vrea să știu cum vi se pare logic ca nave să treacă una pe lângă alta în timpul nopții cu aceleași produse, cu vită bună oară, o va merge într-un sens și cealaltă în sensul opus. Trebuie să fii un geniu să înțelegi că așa ceva nu e o practică durabilă și chiar și țări care, ca Irlanda, până la urmă nici măcar nu uh, e suverană când vine vorba de propria alimentație. Poate aici ar trebui să lucrăm. Și ce-mi sare mie în ochi? CETA, TTIP, Mercosur. Ce facem cu astfel de acorduri? De ce vorbim despre acestea, dacă e să fim serioși? Mulțumesc, spune președintele. Mm, doamna de Delae. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, subiectul e unul foarte pasionant și multe s-au spus deja. Aș mai adăuga că e bine să ne amintim, amintim că malnutriția și foamea nu se află doar în afara frontierelor Uniunii Europene. Ele se regăsesc și în interiorul pieței unice. Domnul Flanagan tocmai a spus-o, cred că problema risipei din păcate, nu se situează doar la nivelul producției, ci și în frigiderele fiecărui cetățean, care nu poate gestiona lucrurile și, și uh, uh, sub influența societății de consum, cumpără mult mai mult decât are nevoie și astfel ajunge să arunce mâncare. Aici, în Parlament, avem șansa ca peste câteva săptămâni să discutăm pachetul economie circulară și uh, risipirea alimentelor. Eu una sunt convinsă, uh, mai ales ascultând prezentările făcute, e bine să ne amintim că suntem în fața unei provocări uriașe, anume aceea de a hrăni o umanitate care nu încetează să uh, crească în proporții. Domnule, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Ziua Mondială a Alimentației eh, este subiectul dezbaterii noastre. Se schimbă clima, trebuie să se schimbe și agricultura, într-adevăr, dar, eh, din păcate, nu se spun lucrurilor pe nume astăzi, nu atât de clar cum ar trebui. Poate că unii colegi își amintesc de primul discurs pe care l-am ținut eu aici la comisie. Eu am spus atunci că trebuie să schimbăm ceva în domeniul agriculturii, altfel uh, clima o să scape de sub control. Trebuie să reducem uh, șeptelurile mari de vite, dar nu s-a făcut nimic, am fost numit uh, vegan, vegetarian, într-adevăr sunt vegan și sunt mândră de asta, dar nu s-a luat nicio măsură, cum ziceam. E frumos că vorbim astăzi despre acest subiect, dar nu vorbim destul. Și vreau să-i dau dreptate colegului Martin Hoisling. Am avea uh, nevoie de un comisar european care să nu financeze cu zeci de milioane de euro campanii de publicitate pentru consumul de carne și chiar consumul de carne de vită, așa cum s-a întâmplat. Uh, vitele produc foarte mult metan, care contribuie la schimbările climatice. Prognoza este că la ora actuală producem 320 de milioane de tone de carne pe an. În 2050 se va trece de 600 de milioane de tone. Și dacă ținem cont de faptul că peste 50% din cerealele uh, cultivate în lume sunt folosite ca nutrețuri, atunci să vedem că există o campanie privind uh, producția de carne de vită și consumul de carne de vită e pur și simplu îngrozitor. Și numai un lucru vreau să spun. De un moment, domnule Lavia. Cel mai bine ar fi să uh, cerem comisiei să-l suspende pe domnul Hogan și să găsească un comisar mai ambițios pentru agricultură în locul lui uh, ca să, așa, ca să slujim cel mai bine clima și mediul. Tines. Domnul Torres Martinez. Doamna, mă bucur că în sfârșit am hotărât în Parlamentul acesta să vorbim despre schimbarea atât de necesară în sistemul alimentar mondial. S-a vorbit puțin despre acest lucru la Paris. Sper că aceste dezbatere se va prelungi și uh, se va vorbi despre acest subiect și la uh, întâlnirea de la Marrakesh. Pentru că e clar că trebuie să dezvoltăm um, um, agricultura biologică ca să putem să uh, reducem um, foametea și în același timp să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Numai o, foarte puțini bani publici sunt investiți în dezvoltarea noilor tehnologii Uh, precum uh, plantele transgenice. Și acest lucru nu spun doar eu, acest lucru îl spune și FAO, însă este foarte clar că nu avem cum să schimbăm agricultura și alimentația. Nu putem să discutăm despre autosuficiență alimentară în timp ce pe ușa din dos vrem să semnăm uh, acorduri de liber schimb precum CETA sau TTIP-ul, care merg în direcția contrară. Ca să schimbăm uh, alimentația și agricultura, nu e suficient doar o dezbatere și nu sunt suficiente doar uh, um, cooperările interinstituționale. Mulțumesc cu această intervenție. Închei uh, sesiunea de întrebări și răspunsuri și acum am să dau cuvântul pentru concluzii domnului Gostini din partea FAO. Thank you very much to... Mulțumesc foarte mult uh, tuturor eurodeputaților pentru ocazia de a discuta această temă atât de importantă aici. Și cred că contribuțiile mm, eurodeputaților sublinează urgența, dar și oportunitățile pe care le avem în față. Observații importante s-au făcut și asupra faptului că există progrese și uh, trebuie să căpătăm energie tocmai din aceste progrese și să avem o acțiune concertată la nivel global, susținând fiecare țară în teren. Eu una iau cu mine tot ce am auzit astăzi aici și voi încerca să reflectez aceste puncte de vedere în strategiile pe care noi le elaborăm. Acțiunea noastră se concentrează pentru a susține țările să-și implementeze propriile strategii și acțiuni, iar ce ne-au arătat observațiile de azi este că e important să fim informați în deciziile pe care le luăm cu dovezi clare, să înțelegem uh, impactul fiecărui tip de abordare pentru a ști care se potrivește contextului în care operăm. Și din acest punct de vedere, eu sper să ne putem continua colaborarea strânsă cu Uniunea Europeană, împreună cu DELFCO și în viitor, pentru a răspunde provocărilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune președintele. Acum voi încheia reuniunea noastră dându-i cuvântul domnului Sikierski, președintele Comisiei Agri. Vă rog. Ah. To ważne, że wspólnie z FAO. Vă mulțumesc foarte mult. Este foarte important să putem discuta această temă împreună cu FAO. Dezbatem o temă foarte importantă eh, tocmai aici în Parlament, unde, iată, sunt reprezentanții a trei comisii, DV, Agri și Envi. Eu cred că această dezbatere despre alimentație și felul în care trebuie oferită omenirii vine într-un moment cât se poate de oportun, celebrând Ziua Internațională a Alimentației. Sigur, ne bazăm pe analize și discuții ce durează de mult timp. Ați spus-o cu toții, 800 de milioane de oameni suferă de foame și ați vorbit despre risipa alimentelor. Știm cât de importantă e nutriția Ce înseamnă hrana? Ei bine, cei care au suferit de foame vă pot spune foarte exact ce e hrana și cât de importantă e hrana. Europa a suferit de foame în perioada războiului, dar și în perioada de după război. Și astăzi, în continuare, 40 de milioane de oameni suferă de foame. Sunt persoane amenințate de uh, deficitul de alimente. Deci, într-adevăr, în Europa cea bogată, 80 de milioane de oameni sunt afectați de lipsa hranei sau de insuficiența ei. Politica agricolă comună a fost prima politică europeană și, sigur, ea acum se schimbă, evoluează către o politică ce să fie mai legată de mediu, de mediul înconjurător. Dar eu cred că agricultura trebuie să fie cât mai prietenoasă ea însăși cu mediul și uh, a fost invocată schimbarea climatică. E adevărat că agricultura emite gaze cu efect de seră, dar ea și elimină, pentru că captează CO2 uh, prin fotosinteză. Haideți să nu uităm, și tot agricultura oferă foarte multe bunuri societăților noastre, dar și uh, bunuri de mediu. Mm, aș uh, vorbi despre ecologizare. Iată o altă modalitate a agriculturii de a influența mediul. Pădurile joacă un rol foarte important când vine vorba de a atenua efectele schimbărilor climatice. Am vorbit despre uh, secretarea uh, carbonului. Apa va fi cea care va determina dezvoltarea civilizației și ar putea rezolva temele legate de uh, energie. Uh, zonele rurale sunt foarte importante. Intervine și problema energiilor regenerabile. Vorbim și de dezvoltarea transporturilor. Procesăm alimentele bazându-ne pe uh, produse agricole. Uh, ca urmare, constatăm o piață globală a alimentelor. Și, practic, depindem de o serie de factori externi, precum și de uh, acordurile bilaterale. Încerc să închei, domnule președinte. Haideți să nu uităm că comerțul înseamnă compromis, nu doar un schimb unidirecțional de produse. Comerțul este un schimb Haideți să nu uităm. Și cred că trebuie să analizăm în profunzime aceste teme. Nu pentru că am vrea să câștigăm sau să avem noi niște avantaje de care să-i privăm pe alții, ci e nevoie de soluții inteligente bazate pe parteneriate. Așa încât să avem la final o situație de tip win-win în care toată lumea câștigă. Mai cred că trebuie să ne îndreptăm în această direcție când vine vorba de agricultură, de producția de alimente, care în viitor va fi tot mai prietenoasă cu mediul. Și în ciuda tuturor acestor provocări și probleme pe care le-ați citat astăzi, eu unul cred că sunt multe lucruri de care putem fi mândri. Există progrese semnificative, trebuie să le invocăm și pe acestea, să nu le uităm. Iar contribuția Uniunii Europene a politicii agricole comune sunt decisive. Dar pot încă spori și poate că asta e o provocare pentru viitor. Mulțumim, domnule Sicheschi, spune președintele, vă mulțumesc tuturor pentru această reuniune comună agri envi un schimb de opinii cu FAO. Uh, Întâlnirea noastră se oprește aici, oferind posibilitatea celor care doresc să părăsească sala să o facă și în două minute, nu mai mult, vom începe uh, întrevederea noastră cu doamna comisar Bulci pentru partea a doua ședință noastră. Mulțumesc!